naranjas aquí. El señor presidente. Buenas noches, amigas. Bună seara, dragi prieteni. Dragi prieteni și drag prieten, mai degrabă, reluăm uh, sesiunea. Uh, că eh, este alături de noi doamna comisar Malmström și ne vom ocupa cu următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de recomandare pentru a doua lectură, eh, raportul doamnei Jean Lambert, înființarea unui birou european de sprijin pentru azil. Sigur, e un subiect foarte important și doamna Lambert ne va face acum o prezentare a subiectului. Uh, în calitate de raportoare aveți la dispoziție 4 minute, doamnă Lambert, vă rog. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Nu știu dacă voi putea să vă însuflețesc uh, atât de mult în prezentarea mea. Subiectul este controversat și uh, mulți parlamentari au fost de dreptul înspăimântați să vă ia cuvântul în legătură cu uh, el. Deci cei care suntem destul de curajos curajoși putem profita acum. Încep prin a mulțumi tuturor uh, raportorilor uh, din umbră care au conlucrat cu mine în mod activ, astfel reușind să găsim o, com- o poziție comună la negocieri. De asemenea, vreau să mulțumesc uh, celor două președinții care s-au implicat, cea cehă și mai ales cea suedeză, pentru o atitudine mai deschisă pe acest subiect în cadrul negocierilor și am reușit într-adevăr să negociem și nu doar să facem ce vrea Consiliul, așa cum am avut câteodată impresia. Deci ce am realizat? Acest scop al, al unui birou uh, comun european de sprijin pentru azil uh, este să uh, reușim să consolidăm și să îmbunătățim luarea de decizii pentru cei care au nevoie de protecție, pentru care este o chestiune de viață și de moarte. Dar se știe că statele membre nu acționează în mod coerent există diferențe câteodată foarte mari între cazurile cele mai bune și cele mai eh, rele, încât există o lipsă de eh, încredere și uh, unii se pot, uh, cei care acționează se pot simți subminați de cei care nu fac nimic și până la urmă solicitații de azil sunt cei care au de suferit. Une, unele state membre se simt sub presiune și simt că există o lipsă de solidaritate din partea altor state membre. Ei au nevoie de sprijin și din păcate uh, nu se răspunde acestei nevoi. Uh, Uh, Fondul pentru refugiați uh, prevede o sumă pentru cooperarea între statele membre. Uh, acest lucru a dus la dezvoltări, evoluții pozitive, dar e și clar că există limite la această abordare. Atunci, biroul de sprijin pentru azil a fost înființat pentru a consolida o abordare coerentă și pentru a acorda un sprijin activ țărilor care se află sub presiunea fluxurilor migratorii. Uh, i s-au uh, formulat acestui birou și sarcini specifice. Punctele cheie pentru Parlamentul European în timpul negocierilor au fost rolul uh, acestuia față de uh, Biroul de Sprijin pentru Azil, uh, o mai mare solidaritate între state membre și rolul societății civile uh, și al uh, înaltului comisariat al ONU pentru refugiați. E vorba, până la urmă, de rolul Parlamentului și relația noastră cu uh, directorul uh, în legătură cu numirea directorilor. Și Până la urmă trebuie ca Parlamentul să aibă dreptul să audieze candidatul pentru postul de director și să audă și reacțiile. Directorul va prezenta un raport anual Uh, către Comisia uh, uh, de Resort și am obținut acest lucru după o luptă și sigur că putem să invităm pe director să vorbească în fața noastră. Rolul Parlamentului față de agenții se află sub discuție în grupul de lucru interinstituțional și există o echipă a Parlamentului și totuși se poate simți o frustrație în cadrul negocierilor pentru înființarea acestui birou. Uh, acum, în legătură cu solidaritatea între statele membre, uh, Parlamentul a vrut uh, mecanisme obligatorii, Consiliul a vrut să mențină natura voluntară a um, cooperării și s-a ajuns la o formulare neutră. Dar avem o evaluare externă a acestui birou de sprijin pentru azil și va evalua impactul biroului în legătură cu cooperarea practică în domeniul azilului. Există un forum consultativ uh, în care se pot implica experți și uh, e clar că experiența din partea statelor membre poate să fie una valoroasă. Știm că unele state membre au relații active cu ONG-urile și am dorit să ne asigurăm și că autoritățile locale se implică și își îndeplinesc obligațiile și acestea vor fi incluse în uh, viitorul sistem. Deci am putut să aducem mai multă viață, să insuflăm mai multă viață acestui organism. În concluzie, uh, sperăm că Biroul European de Sprijin pentru Azil poate juca un rol valoros în dezvoltarea unui sistem comun. Sper că va fi un birou de înaltă calitate, deși uh, poate că formularea finală nu reflectă acest lucru și Sper că vom putea clădi uh, încrederea și sprijinul reciproc, dar aș solicita statele membre să aibă o atitudine mai deschisă față de uh, contribuțiile Parlamentului și a uh, altor instituții europene și ale, până la urmă, societății civile. Pentru că e vorba nu doar de o acțiune interguvernamentală, ci și de uh, uh, cooperarea între statele membre. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc, Jean, spune președintele. Acum are cuvântul doamna comisar Malmström pentru a reacționa la uh, cele spuse de doamna raportoare în numele Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, stimați deputați. Mă bucur că suntem foarte aproape de o adoptare a regulamentului privind Biroul European de Sprijin pentru Azil. Comisia a făcut propunerea în februarie 2009 și Consiliul și Parlamentul s-au implicat mult pentru a duce la bun sfârșit această propunere. Sistemul comun pentru azil a fost un obiectiv al Uniunii Europene de mulți ani încoace și Comisia și eu personal suntem uh, uh, foarte motivați pentru a obține un uh, sistem eficient și corect bazat pe standarde și principii comune. Um, printre acestea trebuie să se afle și solidaritatea, solidaritatea cu migranții, cu țărilor de origine, țările lor de origine și tranzit, dar și solidaritatea între statele membre. Și pentru a ameliora această solidaritate între statele membre, cooperarea practică între diferite autorități în domeniul azilului este importantă ca parte a sistemului european pentru azil. Crearea biroului de sprijin pentru azil a fost creată prin Pactul European pentru Azil și Migrații din 2008 um, și inclus în programul de la Stockholm în 2009. Și deci uh, biroul de sprijin uh, va fi o piatră de temelie a acestui sistem comun pentru azil. Biroul de sprijin, după cum știți, uh, se va afla la Valeta, și va oferi sprijin autorităților statelor membre și va facilita dezvoltarea cooperării necesare între statele membre uh, și a unor practici comune. Acest lucru se va realiza prin formarea persoanelor um, care procesează cererile de azil, schimburi de informații și bune practici. Acest birou de sprijin va oferi asistența statelor membre care um, sub, au de suportat, de suferit presiuni excesive și aș dori să mulțumesc foarte mult Parlamentul European și raportorilor care s-au oferit, s-au uh, ocupat de această propunere, bineînțeles doamnei Jean Lambert, dar și domnului Morris pentru amendamentele la um, prevederile pentru Fondul European pentru Refugiați și raportorilor din UBRA. Sprijinul dumneavoastră de plin și constant ne-a fost uh, foarte util și vom mm, lucra împreună bine, sper, uh, pentru uh, pașii finali pentru realizarea acestui birou. Turnă. Mulțumesc, doamnă comisar. Acum, uh, în numele grupurilor politice, are cuvântul mai întâi domnul Busutil, două minute în numele PPE-ului. Grazie, sur president. niște u n nibda billi Domnule președinte, și eu doresc să felicit pe doamna Lambert pentru raportul său și pentru succesul pe care l-a obținut uh, prin acest dosar, uh, precum și pentru modul în care a cooperat cu raportorii din umbră pe acest subiect. PPE-ul are o um, poziție foarte pozitivă în ceea ce privește înființarea acestui birou și uh, față de ideea de sprijin pentru azil, considerăm că este o etapă foarte importantă iar o etapă importantă a implementării politicii comune de azil în cadrul Uniunii Europene. Sunt de asemenea mândru, trebuie să vă spun, nu numai satisfăcut, ci și mândru că acest birou uh, își va avea sediul în capitala noastră, la Valeta. Trebuie să vă spun că acest birou trebuie să înțeleagă că politica uh, pentru azil a Uniunii Europene trebuie să se bazeze pe o singură valoare și anume solidaritatea. Solidaritatea care trebuie arătată față de acele persoane care vin în Europa și solicită azil și care au dreptul să primească protecție din partea Europei. Acest birou trebuie să se asigure că vor beneficia de această protecție și că, așa cum a spus de altfel doamna comisar, trebuie să ne asigurăm că susținem statele membre din Uniunea Europeană care se confruntă cu acest gen de probleme, iar această povară, între ghilimele, nu este împărțită, împărtășită așa cum ar trebui. Trebuie să acționăm într-un spirit de solidaritate, într-un sens cât mai larg, pentru că avem aici două fețe ale, meda- ale medalii. Avem solidaritate către cei care merită și solidaritate față de țările care se află sub anumită presiune. Și trebuie să vă spun că acest mesaj a fost înțeles până acum. Importanța solidarității a fost înțeleasă. Însă trebuie acum să transpunem aceste idei în acțiuni și aici uh, intervine rolul Biroului European de Sprijin pentru Azil. El va transpune aceste principii pentru a se asigura că solidaritatea este cu adevărat uh, pusă în practică pentru a putea obține niște rezultate concrete și sper că acest birou își va începe activitatea cât mai repede posibil și, bineînțeles, doresc să vă asigur că în calitate de membri ai Parlamentului European o să îl monitorizăm cu mare atenție. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Busutil. Voiam să spun tuturor da, nu, nu trebuie să mm, exagerăm uh, timpul care ne-a fost uh, repartizat pe grupurile politice. Uh, dau acum cuvântul doamnei Sylvie Guillaume. Trei minute. Dragi colegi, domnule președinte, mai întâi doresc și eu să felicit pe doamna Lambert și pe domnul Moraes pentru activitatea foarte bună, care în, peste câteva zile, după ce situația aeriană va fi reitată normal, ne va permite să adoptăm în formal regulamentul care va duce la înființarea Biroului European de Sprijin pentru Azil. Cred că uh, ne putem felicita pentru că acest birou va fi în final înființat, pentru că e vorba de cooperarea practică și ne va permite să reducem decalajele care uh, rămân încă între practicile diverselor state membre în materie de acordare de azil în ciuda unei prime faze de armonizare cu, odată cu tampere. Ne va permite de asemenea să asigurăm coerența care astăzi lipsește în practicile actuale. De asemenea doresc să subliniez importantul rol pe care uh, societatea civilă prin participarea sa uh, consultativă îl va avea de jucat în birou pentru că prin acțiunea sa pe teren, societatea civilă va putea explica dificultățile care se confruntă solicitanții de azil și, cu, uh, care, și carențele din sistemele naționale. Trebuie să uh, recunoaștem că încă uh, ne rămâne un gust amar pentru Parlamentul European, <coughs> înseamnă regretul că nu poate juca un rol pe drept cuvânt în numirea directorului biroului și pentru birou că nu poate lua parte la punerea la punctul unui sistem de solidaritate obligatoriu între statele membre ca să ajute statele de la porțile Uniunii Europene. În practică, din păcate, solidaritatea voluntară rămâne pe hârtie și dacă nu, ă, rămâne de văzut cum vom ajunge la un sistem mai obligatoriu. Dar vom reveni ă, și vom insista pe acest subiect. Înființarea biroului ă, ne arată nevoia unui sistem european de azil comun, pentru că toate statele, toate statele membre doresc asta Uh, există declarații din, uh, precum Pactul uh, European pentru Azil, dar statele membre par să fie amnezice când e vorba de a trece de la vorbe la fapte și de a-și traduce în fapte angajamentele asumate. Este, de exemplu, regretabil să constatăm încăpățânarea cu care Consiliul adoptă o serie de măsuri în lupta împotriva emigrației clandestine, cum s-a spus în ultimul Consiliu Jai din februarie dar în negocierile pe pachetul de azil sunt blocate de câteva luni și, din păcate, se adoptă măsuri uh, represive. Eu, în schimb, solicit statelor membre să adopte, în realitate, Uniunea Europeană solidaritate, pentru că aceste măsuri represive uh, amenință dreptul de acces la azil în Europa, se se multiplică filtrele și alte bariere uh, și atunci solicitanții de azil uh, au parte de călătorii din ce în ce mai periculoase. Se simte nevoia unei armonizări reale a, a procedurilor uh, uh, de acordare de azil prin acordarea de garanții reale solicitanților. Vedem însă că rezistența încă este puternică la nivelul statelor membre și acestea au tendința de a menține practicile naționale cu argumente ale costului excedentar al unei politici comune care ar părea insuportabil într-un context de criză. Totuși, uh, uh, răspunderea europeană este una imensă și uh, în marea majoritate statele terțe, cu mai puțin bani decât noi, joacă rolul în această politică de acordare de azil și sperăm că Biroul European de Sprijin va avea mai mult succes decât instituțiile care s-au ocupat de acest lucru până acum. Mulțumesc și acum doamna Venja din partea GUE pentru două minute și jumătate. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, Dreptul de azil face parte din valorile fundamentale ale Uniunii și nimeni în discursul său nu îndrăznește să-l pună sub semnul întrebării, dar politica Uniunii și a statelor membre în acest domeniu uh, pune probleme. Din 89, Uniunea Europeană a început să-și armonizeze politicile în acest domeniu și acum uh, pare să se felicite de faptul că numărul uh, solicitanților de azil a scăzut în mod spectaculos. Și noi, în grupul GUENGEL, ne-am felicitat dacă această uh, cifră ar reflecta îmbunătățirea drepturilor omului în lume. Dar știm că nu este cazul. Dacă ar fi nevoie, uh, dezbaterile noastre de joia după masă, când au loc, demonstrează acest lucru. Din potrivă, din 2004 am armonizat la un minim numitor comun practicile de azil, dar știm că o parte dintre solicitări au fost externalizate și anumiți solicitanți de azil astăzi nici nu mai pot să depună astfel de solicitări de cereri. Franța este uh, țara în care au scăzut cel mai mult aceste solicitări de azil și eu lupt pentru drepturile omului în țara mea și știu din ce cauze se întâmplă acest lucru. Este uh, suficient uh, să însoțim o singură dată solicitanții de azil la serviciile de azil pentru a ști care este situația. Modul în care aceste persoane sunt somate să dovedească că au suferit tortură. Este insuportabil acest lucru. Propunerea pe care o examinăm astăzi, deci, este o șansă, o șansă pentru a îmbunătăți aplicarea unui uh, sistem european al dreptului de azil. Are obiectivul de a favoriza cooperarea practică între statele membre, mai ales îmbunătățind accesul la informații exacte în legătură cu țările de origine și acest lucru este un lucru bun. Majoritatea propunerilor Parlamentului European în prima lectură au fost acceptate de Consiliu și știm că acest lucru se datorează mai ales președinției suedeze și vă mulțumim pentru acest lucru. Aș vrea să adăug faptul că Suedia pentru mine este un fel de model și aș dori foarte mult ca și alte state membre să um, ia exemplul Suediei în acest domeniu. În prima lectură, precum și în a doua lectură în comisie, am sprijinit-o pe doamna raportor și doresc și eu să o felicit și să-i mulțumesc vom face același lucru și la plenară și sperăm că acest mic pas înainte va însemna o răscruce de drumuri în politica europeană în acest domeniu și că Uniunea nu se va închide în așa numita Europa fortăreață, ci din potrivă va putea să primească, să primească aceste persoane care au dreptul la azil, așa cum um, se spune în textele internaționale și în, comise, în uh, Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pe care o vom uh, ratifica în curând. Vă mulțumesc, doamnă Vergia, și acum, uh, în numele um, grupului. Uh, Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte am auzit că un motiv invocat a fost solidaritatea pentru crearea acestui uh, birou, dar lipsește un element, siguranța. Și totuși uh, ajunge să vorbim cu cei care se ocupă în practică de aceste probleme, de exemplu forțele de ordine. Eu am norocul uh, de a mă fi deplasat cu personalul forțelor de ordine, carabinierii din Torino, îmi spuneau cu ocazia acestei deplasări, eh, să știți că în multe cazuri solicitanții de azil eh, au documente false. Există cazuri semnalate de eh, birouri de poliție, de diverse organe. Și uh, haideți să examinăm uh, acest birou și din punct de vedere al siguranței. Nu mi se pare că în acest document aspectul legat de siguranță este subliniat îndeajuns. Totuși este foarte important pentru că trebuie să evităm să poluăm un principiu important de mare valoare umanitară, cum este dreptul de acordare a zilului, prin interesele murdare ale traficanților de uh, persoane clandestine și se folosesc de instrumentul azilului pentru a infiltra pe teritoriul nostru persoane care nu au nicio legătură de rudenie cu cei care sunt persecutați. În al doilea rând, articolul 2 al regulamentului spune că uh, birou facili, va facilita cooperarea între state membre uh, pentru o mai bună aplicare a sistemului uh, comun de azil, inclusiv în ce privește dimensiunea externă. Articolul 7 ar trebui să precizeze acest lucru, dar o face în mod foarte vag. Doar spune că Uniunea Europeană poate stabili, că, mă scuzați, biroul spune, vorbitorul poate eh, stabili moduri de cooperare cu, aspect, cu țări terțe pe aspecte tehnice. Eu cred că ar trebui să fim mai preciși. Mă întreb, din ce motiv nu se vorbește, deși a fost propus de mai, de mai multe, inclusiv de noi, nu se examinează propunerea de a, ca prin, cu acest birou uh, să implicăm și state terțe. Ce ne împiedică să facem? Cred că ar fi foarte important, inclusiv pentru a ușura munca și situația țărilor care trebuie să se ocupe în mod direct de aceste fluxuri migratorii, pentru că unii s-au referit la această problemă. Aceste țări trebuie susținute. Eu cred că crearea unor birouri în țările terțe, cum ar fi în țările din Africa de Nord, zona subsahariană, unde sunt multe solicitări și solicitanți de azil. Deci ar trebui să filtrăm aceste uh, cereri, uh, eventual cu utilizarea serviciului nostru de acțiune externă și uh, cu asumarea răspunderii unor țări din lumea a treia. Trebuie să le responsabilizăm în problema asta a acordării uh, azilului. Eu cred că sunt aspecte foarte importante și nu trebuie să le uh, lăsăm pe din afară și să nu uităm de exigențele țărilor europene de la Marea Mediterană. Uh, sigur, nu trimițându-le funcțioare în plus, pentru că birocrați avem noi destui, Ce avem nevoie de bani, de mijloace, de uh, susținere uh, reale pentru a face față unei situații. Unii au spus că în Suedia lucrurile uh, sunt foarte, lucrurile funcționează bine, dar Suedia e Suedia, nu li se află la Marea Mediterană, ca Italia, Malta, Franța. Aici e problema și trebuie să o rezolvăm prin sub, responsabilizarea țărilor Uniunii Europene noi care avem aceste obligații trebuie să avem la dispoziție și mijloacele pentru a le onora. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Borghezio, și în numele colegilor neafiliați, pentru două minute, are cuvântul domnul Obermeier. Herr eine einheitliche Anwendung von äh, äh, Dacă aplicăm în, mod uniform reglementările privind azilul pentru reducerea imigrației în Uniunea Europeană și pentru a sprijini statele membre care sunt invadate de mulțimi de äh, solicitanți de azil, ei bine, acest lucru evident că nu este o idee proastă. Însă, Sperăm că crearea acestui birou european de sprijin pentru azil va contribui cu adevărat la îmbunătățirea acestui proces, însă nu suntem singuri că este cu adevărat necesar. Există foarte multe state membre implicate aici și atunci se dorește o centralizare și mai mare a politicii de azil la nivelul Uniunii Europene, ceea ce va permite în mod evident o protecție mai bună a solicitanților de azil, dar care va crea probleme unor țări ca, de exemplu, Austria. Va duce acest proces uh, la dispariția diferențelor între țări. Țările care sunt cele mai generoase vor rămâne la statut, stadiul în care sunt, iar celelalte nu vor mai face niciun efort. Și credem că este o încălcare a tratatului la Lisabona care uh, cere o mai mare subsidiaritate, o mai mare aplicare a principiului subsidiarității și cred că măsurile luate eh, vor duce la un eșec, pentru că în practică lucrurile nu stau așa foarte des. Eh, această migrație circulară este un fenomen durabil. Regulile probabil sunt prea severe și atunci eh, ele nu trebuie neapărat ușurate, afectând siguranța și securitatea tuturor în termen de politici și de protecție socială, sigur că trebuie luate măsuri suplimentare în vederea mm, luării în considerare acestor populații suplimentare. Ei bine, toate aceste măsuri uh, previzionale și uh, toate aceste măsuri de sănătate care să fie adresate și solicitanților de azil uh, nu sunt însă finanțabile, între ghilimele. Mm, trebuie uh, evitată orice creștere a birocrației și a hârțogăriei și credem că în țările care sunt cu adevărat afectate acest lucru nu va funcționa. Mulțumesc uh, domnul Obermeier care a vorbit în numele uh, colegilor neafiliați și acum uh, colegii care se exprimă în mod individual. Domnul Papa Nicolau, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. E vorba aici uh, de un lucru foarte important și anume crearea acestui birou de sprijin pentru azil. Este deosebit de important faptul că acest birou se va afla în Malta, o țară din sudul uh, Uniunii Europene, care uh, Uh, suferă de presiuni uh, foarte puternice din partea solicitanților de azil, precum uh, și de presiuni sub forma imigrației clandestine. Este foarte important ca această cooperare între statele membre să funcționeze bine în ceea ce privește azilul. Este nevoie de abordare comună, unită, mm, la nivelul diferitelor practici, recunoscându-se diferențele care există între statele membre. O persoană care depune o cerere de azil uh, într-un stat membru are un risc de 70% să să primească un răspuns pozitiv, iar în alt stat membru are doar 2% șanse de a obține un răspuns pozitiv. De aceea, anumite state membre suferă mai multe presiuni decât altele în acest sens și această inițiativă include și mecanisme de solidaritate, inclusiv prin Fondul European pentru Refugiați. în ceea ce privește refugiații din țări terțe care ajung în Uniunea Europeană și precum și în ceea ce privește așa numită relocation, adică um, trimiterea refugiaților în altă parte în interiorul Uniunii Europene. Deci, iată, facem mici pași înainte. În ceea ce privește această replasare a refugiaților în Uniunea Europeană, știm că există anumite țări care uh, suferă, uh, care trebuie să suporte cheltuieli mai mari, mai ales uh, în sudul Uniunii Europene. Dar nu a existat o propunere în acest sens și am trimis uh, și o scrisoare uh, în numele uh, Comisiei uh, Libe în legătură cu acest aspect. Este important ca aceste teme uh, să fie discutate mai mult pentru că presiunile suportate de anumite state membre sunt cu adevărat mari. Este important să se dezvolte aceste mecanisme pentru primirea refugiaților, solicitanților de azil, nu doar din motive umanitare, ci și din motivele menționate de ceilalți colegi și pentru a lupta împotriva migrației ilegale pentru a putea spune celor care caută un viitor mai bun, uh, o țară gazdă mai bună, să poată să o facă uh, în mod legal, în loc să vină ca imigrant clandestiv. Acum are cuvântul domnul Bafton, două minute și jumătate. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Înființarea unui uh, astfel de birou este în contra uh, politicii britanice uh, de acordare de azil. E vorba de propuneri cu, de cheltuirea 40 de milioane de euro pentru acest birou din Malta, însă Uh, s-a sugerat că această decizie ar trebui lăsată la latitudinea uh, guvernelor, statelor membre, pentru că o politică comună în acest domeniu amenință suveranitatea statală și uh, sigur că din păcate, avem o problemă uriașă în acest sens în Marea Britanie, spre diferența altor țări din Europa. Uh, Comisia nu ajută uh, Marea Britanie, care este într-o situație foarte dificilă, ci se vor lua uh, banii contribuabililor britanici pentru a se lua o decizie în numele nostru. Acești bani ar fi mai bine folosiți în construirea de noi școli, spitale în Marea Britanie, spre a uh, curăța resursele de apă, spre a îmbunătăți calitatea vieții tuturor. Una din patru nașteri uh, uh, sunt ale unor mame care nu s-au născut în Marea Britanie. Unde sunt banii pentru a ajuta contribuabilii britanici? În buzunarele dumneavoastră? Uh, Uh, acești bani sunt uh, totuși folosiți pentru înființarea acestui birou care nu va face decât să sporească presiunea asupra Marii Britanii. În campania electorală din Marea Britanie, toate partidele promit să facă ceva în legătură cu uh, imigrația pentru că oamenii cer acest lucru. Dar ce poate să facă Parlamentul Britanic? Pentru că noi suntem în Uniunea Europeană și Comisia Europeană vrea ca toată puterea să stea în mâinile sale din ce în ce mai multe ori uh, Comisia arată doar desconsiderare pentru nevoile reale ale britanicilor. Uh, uh, este, oare Comisia dorește ca Marea Britanie să apeleze la opt-out și în acest domeniu? Uh, oamenii cer, cer să se facă ceva în acest sens pentru că problema este foarte serioasă și din păcate dumneavoastră nu acționați conform dorințelor alegătorilor noștri. Mulțumesc, mulțumesc că, uh, uh, și acum terminăm cu, acest, cu grupul oratorilor individual și acum trecem la Catch the Eye. Avem un singur înscris la cuvânt, domnul Silvestris, care vorbi pentru un minut și apoi îl voi întrerupe. Vă rog, domnule, aveți cuvântul. Signora comisaria, <clears throat> non... Doamnă comisar, nu trebuie uh, să se creeze un birou pentru uh, a se ocupa de procedura pentru solicitanții de azil. Este un lucru important, util, dar trebuie să se garanteze, pe de o parte, o mai multă rapiditate în acordarea azilului celor care au dreptul la acesta, dar, pe de altă parte, trebuie să le dovadă și de fermitate față de cei care abuzează de acest uh, instrument, pentru că, bineînțeles, nu toți obțin uh, azilul. Aș vrea să reamintesc uh, ceea ce a spus colegul, colegul Borgheți. Anumite țări, mai ales Italia, sudul Italiei, de unde vin eu, um, sunt poarta de acces uh, pentru imigranți uh, și deci aici se depun uh, foarte multe solicitări de azil și se primesc foarte mulți uh, refugiați. Dar Uniunea Europeană trebuie să ajute aceste regiuni, aceste teritorii uh, care, în, din cauze geografice, primesc mai mulți imigranți. Trebuie să facă eforturi inclusiv economice de către Uniunea Europeană. Mulțumesc. Acum dau cuvântul doamnei comisar pentru a răspunde și pentru a și apoi va încheia dezbaterea colega doamna Jean Lambert. Mulțumesc, domnule președinte, și sunt uh, foarte mulțumită să văd uh, acest sprijin larg uh, um, al um, deputaților europeni și Comisia nu are nicio intenție să forțeze mâna în niciun fel a Marii Britanii și a deciziei sale de opt-out. Însă s-a vorbit despre sprijinul pentru crearea acestei agenții europene și mă bucur să văd că acest sprijin există. Sigur că uh, există și o presiune foarte mare asupra țărilor din uh, bazinul Mediteranei și acestea trebuie sprijinite. Însă această agenție va funcționa pentru întreaga Uniune Europeană. Există imigranți care merg și în Europa de Nord și în Europa Centrală și de Est. Deci este un birou care funcționa pentru întreaga Uniune Europeană, chiar dacă, din punct de vedere geografic, va fi localizat în Valeta. Nu este o simplă altă agenție, este o piatră de temelie a sistemului de, mm, european de azil și își propune să contribuie la dezvoltarea unor bune practici și a unor standarde comune și să sprijine statele membre care uh, se află sub presiunea acestui fenomen. Uh, își propune să furnizeze informații, să lucreze cu experți și Sigur că, în fine, statele membre sunt cele care vor decide cine poate rămâne pe teritoriul lor, sigur, conform unei proceduri care trebuie armonizate. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre dezvoltarea unui sistem european de azil uh, și, așa cum spunea și raportoarea, uh, există un blocaj aici în ceea ce privește restul pachetului privind azilul și uh, Comisia are nevoie de sprijin din partea Parlamentului European pentru a putea avansa în acest subiect. Și pentru a putea crea cu adevărat o politică comună de azil în Uniunea Europeană. Domnul președinte, mulțumesc, doamnă Malmström. Doamna Jean Lambert, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de ocazie pentru a clarifica unele aspecte. E păcat că unii, uh, că sigur, unii care mi-au pus anumite întrebări nu mai sunt în sală care sunt uh, obligațiile uh, în legătură cu acordarea de azil. Acestea sunt clar uh, stipulate în convențiile internaționale ratificate de statele membre, de toate statele membre. Nu e același lucru cu o politică comună de imigrație și oamenii ar trebui să recunoască că există o diferență. Pentru ce îngrijorați de bani, dacă mi îngăduiți, mă voi referi la politica națională. E unele statele membre expulzează solicitanți de azil din Irak și Afganistan. Dacă nu ar mai face acest lucru, am putea economisi mai mulți bani și salva vieți. Uh, în legătură cu alte uh, uh, întrebări, se speră că prin îmbunătățirea calității sistemului în anumite state membre, uh, aceasta va fi o măsură care să sporească mm, încrederea între statele membre și încrederea solicitanților de azil și să permită statelor membre să vadă că sunt sprijinite când se confruntă cu dificultăți majore. După cum am spus unii aici, unele state membre uh, au presiuni de natură geografică la care sunt uh, supuse din legătură cu fluxurile migratorii și uh, dar majoritatea statelor confruntate cu aceste presiuni nu sunt state membre. Uh, a fost foarte interesant uh, să aud că se solicite sprijin suplimentar în state terțe, dar din păcate nu știu la ce, ce amendamente a depus colegul care a spus acest lucru. De asemenea, vreau să spun clar că acest birou nu are rolul de a determina statutul uh, solicitanților și nu își arogă drepturi ce revin statelor membre. Deci, până la urmă, uh, mulțumesc pentru comentariile colegilor Mulțumesc implicarea activă celor care m-au ajutat foarte mult cu elaborarea acestui raport și sunt convins că toți sau majoritatea dintre noi așteaptă cu nerăbdare să participe la tăierea panglicii la inaugurarea acestui birou european de sprijin pentru azil. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Lambert! Cu asta încheiem dezbaterea pe acest punct. Aș dori să spun